Koleżanki i koledzy, ladies... Stimați deputați, dragi colegi, vă rog să luați loc. Rozpoczynamy wybór wiceprzewodniczącego. Vom începe acum procedura de vot pentru alegerea unui președinte, vicepreședinte al Parlamentului European. Stimați deputați, vom începe deci acum alegerea vicepreședintelui Parlamentului European. Miejsca, koleżanki i koledzy. Doresc să vă rog încă o dată să vă așezați. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Robert. Robert. Please take a seat. Robert, te rog să iei loc. zgodnie z postanowieniem artykuły 13. În conformitate cu acordul 13, 15 și punctul 18 din uh, regulamentul de procedură, vom proceda acum la alegerea unui vicepreședinte pentru Parlamentul European. După cum știți, unul dintre colegii noștri a fost uh, numit în Parlamentul, ales în Parlamentul Național și anume în uh, poziția de purtător de cuvânt al acel parlament, acelui Parlament Național. Este vorba de colegul nostru, Paul Schmidt. De aceea acest post este acum vacant și acum vom uh, alege un nou vicepreședinte și anume domnul Laszlo Tökes. Candidatul m-a informat că dorește să accepte această candidatură și, uh, fiind singurul candidat, propun să-l alegem prin aclamație. În conformitate cu regula 15 din uh, regulamentul de procedură. Ale chciałby... Mulțumesc foarte mult tuturor. Cu toate acestea, aș dori să vă întreb acum dacă dorește cineva să își exprime obiecțiile sau rezervele. Am datoria să pun această întrebare în conformitate cu regulamentul de procedură. Da, vă rog, aveți cuvântul, domnule Vadim. Ladies and gentlemen, today is the first time... Stimate doamne, stimați domni, aceasta este prima zi în care mi este rușine să fiu membru în Parlamentul European. Este pentru prima dată când o persoană care neagă tratatul de pace de la Trianon, care s-a semnat după primul război mondial, este promovat într-o funcție atât de importantă la nivel european. Președintele întrerupe. Vă rog frumos suntem aici, continuă vorbitorul, suntem aici pentru a construi împreună proiectul unei Europe unite. Președintele a întrerupt. V-am cerut să-mi spuneți dacă sunteți de acord. Ați spus că nu sunteți de acord și în cazul acesta va trebui să supunem această propunere la un vot formal. Deci trebuie deci să continuăm cu votul formal pentru a putea valida această alegere. Vom proceda așadar la votul formal acum și vom vota cu apel nominal. Vă rog să vă luați cartelele de vot și să supunem la vot acum uh, prin introducerea cartelor în mașinile de vot. Declar, declar acum uh, votul deschis. Da? Domnule Svoboda, vă rog. Am fost informați că și candidatul dorește să dea mai întâi o declarație. Poate că am fost prost informați, dar dacă acest candidat dorește să facă o declarație, eu zic că ar trebui să-i dați cuvântul. Da, mulțumesc. Îi voi da această ocazie, bineînțeles. Domnul Svoboda mi-a sugerat acest lucru. Domnule candidat, doriți să spuneți ceva? Bardzo proszę. Eh, President, dear colleagues, I prepared the... Stimate domnule președinte, stimați colegi, am pregătit o scurtă declarație pentru astăzi, dați-mi voie să-i dau citire. Este pentru mine o mare onoare să fiu propus pus și nominalizat vicepreședinte al Parlamentului European cu susținerea PPE. A fost o onoare similară pentru mine să primesc cea mai înaltă decorație de stat a României, ă, Steaua Republicii, în decembrie 2009, cu ocazia comemorării împlinirea 20 de ani a căderii uh, dictaturii comuniste în România. Acum 20 de ani, oamenii uh, de uh, diverse etnii și convingeri religioase din Timișoara, uniți de curaj, au, și-au asumat același risc încercând să se opună regimului ceaușist. Și ca în acele zile și astăzi îmi continui eforturile pentru a reprezenta interesele țării mele în spiritul luptei pentru drepturile umane ale minorităților, ale libertăților religioase. Sunt angajat față de valorile europene creștine și uh, de asemenea uh, pentru integrarea europeană a fostelor state comuniste din Europa Centrală și Răsăriteană și în mod deosebit a minorității etnice maghiare din România, pe care o reprezint în calitate de membru al PPE. Mă umple de bucurie faptul că pot fi membru al Parlamentului European în perioada după ce a intrat în vagoare tratatul de la Lisabona, care aduce un nou început în istoria Europei Unite. Vă mulțumesc pentru atenție. Dziękuję, dziękuję koledze za wypowiedź. Mulțumesc foarte mult pentru această declarație, stimat coleg. Acum vom vota electronic și după aceea vom uh, vom hotărâ, deci se va afișa uh, numele candidatului. Deci trebuie să afișați, să apăsați plus pentru a vota pentru candidat. Evident, puteți să vă abțineți de la vot și atunci puteți apăsa uh, tasta minus. Deci cred că procedura trebuie să fie destul de clară. Și în conformitate cu regula 15, candidatul care primește majoritatea relativă a voturilor va fi ales în această funcție. Și acum deschid votul. Am deschis votul. 10 secund. Va dura 10 secunde pentru ca display-ul să, să se activeze. Głosowanie jest otwarte. Am, închi... am deschis votul. Czy wszyscy zagłosowali? A votat toată lumea? Uh, not working. Se pare că nu funcționează.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 yeah, I should say Proszę Państwa, proszę o uwagę. Doamnelor și domnilor, vă rog să-mi acordați puțină atenție. Știm că acesta este un vot, un vot important, un vot uh, care depinde de decizia dumneavoastră, deci vă rog să votați fie pentru, fie împotrivă, fie să vă abțineți și așa va fi consemnat și înregistrat votul. Așa se face în aspecte legate eh, personale. Vă rog să apăsați pe butonul relevant care se aplică. Colego, proszę bardzo. Monsieur le Président, excusez-moi, je suis peut-être... Domnule președinte, îmi cer scuze, poate că eu nu poate că nu sunt ignorant, dar nu știu cum să ne exprimăm. Avem o cruce, un zero, nu știu cum să ne cum să votăm, cum să ne abținem. Vă rog să ne explicați clar. Mulțumesc, aș fi bucuros. Dacă votați pentru, atunci trebuie să mutați cursorul pe semnul plus dacă votați împotrivă, cursorul trebuie să fie pe semnul minus și dacă vă abțineți, atunci cursorul trebuie să fie pe zero. Well, we should repeat it. It's impossible. We do that We haven't announced We can close the vote. Should we Koleżanki i koledzy. Stimați colegi. Stimați colegi, văd că avem câteva probleme cu pregătirile tehnice pentru vot. Vă rog, domnule Schulz. Domnule președinte, cu toată modestia, vreau să vă pun totuși o întrebare. aveți colegi bine plătiți lângă dumneavoastră care cu siguranță sunt în măsură să vă ajute la răspunderea următoarei, la următoarea întrebare. Pe ecranul meu apare numele Tökeș. Mulțumesc până acum. Apoi, la mine există trei butoane pe aparatul de vot care pot fi apăsate la votul cu apel nominal. Unul este un da, în mijloc abținere și al treilea buton este nu. Corect? Aceasta înseamnă Hai, stas, stas. Deci să însemne aceasta ca cei care vor să-l aleagă pe domnul Tăcheș trebuie să apese pe da. Cei care nu vor să-l aleagă trebuie să apese pe nu și cei care se abțin, cum e grupul meu, să apese pe abținere, corect? Bun, mulțumesc. Tak, proszę państwa. Ja dokładnie to przed chwilą... Așa, e, așa este. Exact asta spuneam și eu mai devreme. Cine vrea să voteze pentru, să voteze da, să apese pe da, cine vrea să voteze împotrivă, să voteze nu și uh, cei care doresc să se abțină de la vot, atunci să apese 0. Colega magos proșe bardzo. Da, vă rog, încă o dată. Da, domnule președinte, îmi cer scuze, reintervin și anume din cauza întrebării pe care a pus-o domnul Schulz și din cauza răspunsului uh, dumneavoastră foarte clar, care contravine a ceea ce îmi spune serviciul Parlamentului Adinaur, că se poate vota da, nu, dar nu se poate să ne abținem. Asta mi s-a spus Adinaur acum. Îmi pare rău că revin, dar trebuie să fim totuși coerenți. Aș vrea să obțin un răspuns clar, domnule președinte. E, odpowiedź jasna jest taka, że my reagujemy w tym głosowaniu tylko na... Da. Mulțumesc pentru întrebare. Noi vom reacționa doar la voturile pentru, voturile contra și abținerile vor fi contabilizate împreună. Asta este ce spun, pentru că nu contează decât numărul de voturi pentru. Deci dacă apăsați pe butonul nu sau pe butonul abținere, până la urmă rezultatul este același, pentru că sunt contabilizate împreună. Repet încă o dată dacă este nevoie. Rezultatul e același. Deci votăm pentru, atunci e plus. Dacă votăm, dacă ne abținem sau dacă votăm împotrivă, atunci rezultatul e același în final la calculul final. Informație. Ok. Aceasta este informația pe care o am în momentul de față. Doamnelor și domnilor. Deci, atenție! Vă rog, acum vom închide votul fără să numărăm. Nu vom avea rezultatul și vom deschide votul încă o dată. Dacă sunt întrebări, voi putea răspunde la trei întrebări maxim. Nu mai mult de trei întrebări, pentru că văd că multe persoane doresc să ia cuvântul acum. Vreau să vă întreb așadar dacă sunteți de acord, închidem votul acum. Nu vom număra acum voturile, nu contează această votare, este, nu este valabilă această votare. Am închis deci votul și acum voi răspunde în liniște la trei întrebări. Vă rog, aveți cuvântul. Θεωρώ, θεωρώ ότι κατάφορα Domnule președinte, nu cred că în felul acesta rescutăm regulamentul Parlamentului European, pentru că este inacceptabil să nu avem un rezultat clar în legătură cu cei care sunt pentru, cine sunt împotrivă și cu cei care se abțin. Nu ă, este în maniera în care noi folosim în mod normal aceste butoane. Noi trebuie să știm câți au votat pentru, câți au votat împotrivă și câți s-au abținut. Mulțumesc, stimate coleg. Următoare intervenție. Uh, Mr. President, it surely is not beyond the wit of intelligent people to understand that we want to vote for, against. Se pare că este o chestiune destul de dificil de înțeles de ce nu se poate aranja electronic să votăm pentru, împotrivă sau să ne abținem. Este imposibil să aranjăm tehnic această problemă? Domnule președinte, Vreau să vă comunic o observație tehnică. Aici, la noi, sistemul funcționează în felul acesta. Întâi apeși pe da și dacă după aceea treci la nu, arată tot albastru. Deci, doar prin intermediul unui da se ajunge la nu, ceea ce mi se pare că din punct de vedere tehnic nu este acceptabil. Proszę Państwa, Eh, Doamnelor și domnilor, vreau să vă ofer o explicație. Vă solicit atenția. Doamnă, vă rog, interveniți și dumneavoastră dacă doriți. Domnule președinte, haideți să abordăm lucrurile în mai multă liniște și cu mai mult calm. În mod normal, vicepreședintele și vicepreședinții acestui Parlament sunt aleși la începutul perioadei legislative, respectiv în cea de-a doua jumătate a perioadei legislative, pe baza unei liste. Dacă procedăm astfel, stimate colegi, stimați colegi, nu aflați decât câte voturi pentru a primit o colegă sau un coleg. Și în funcție de asta se stabilește ordinea pentru membrii prezidiului. Acum, pentru că un coleg pleacă din Parlament, facem o alegere suplimentară și aici este decisiv doar dacă întrunește numărul necesar de voturi pentru, pentru a putea prelua această funcție. Deci nimic altceva nu este relevant votul secret a fost descris perfect de către președintele Parlamentului, la mine a funcționat absolut bine, fără să am probleme, am apăsat pe tasta pe care doream, a apărut lumina albă, să cred că putem încerca cu toții să reluăm acest exercițiu. Mulțumesc, sunt absolut de acord cu dumneavoastră, stimată colegă și vă propun să deschidem votul în momentul următor. Cine este pentru va vota pe, ă, apăsând butonul pentru, ceilalți care se abțin sau ă, votează împotrivă apasă din nou pe butonul respectiv. Nu este nimic nou și declar votul deschis. Cei wszyscy zagłosowali?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 Proszę głosować. Vă rog, semnalizați-ne acum intenția de vot, pentru că închid votul. trei sute treizeci și șase voturi pentru. Uf și 108 uh, împotrivă, 160 împotrivă, 207 abțineri. Aceasta este majoritatea calificată, 287 abțineri. Aceasta este majoritatea calificată care a fost pentru. Dați-mi voie să îl felicit pe colegul nostru, Laszlo Tökes pentru rezultatul votului și pentru că a obținut majoritatea calificată pentru funcția de vicepreședinte, îi dorim succes în îndeplinirea mandatului. Domnule vicepreședinte Tökes veți fi cel de-al 11-lea în, printre cei 11 vicepreședinți ai noștri. Trei, trei, unu. meu este împotrivă. Uh, uh. Uh, Domnule președinte, îmi displace faptul că prelungim acest moment Ceea ce ați spus dumneavoastră în instrucțiunile dumneavoastră a fost că putem uh, fie să votăm pentru, fie să ne abținem. Oricum, văd acum că aici apar abținerile și voturile împotrivă separat. Cred că mulți dintre noi am fi votat altfel dacă știam că avem totuși trei variante la dispoziție. Eu cred că așa ar fi fost corect să facem de la bun început, să avem cele trei variante. Mulțumesc! Eh, Wszystkie zastrzeżenia. și domnilor, toate rezervele și comentariile cu privire la acest vot vor fi uh, tratate într-o procedură separată, pe lângă vot, uh, dar nu vom tranșa acum această problemă. Iar în conformitate cu uh, rezultatul acestui vot și cu faptul că domnul vicepreședinte a obținut uh, majoritatea calificată, dumnealui uh, a fost ales de către deputații din Parlamentul European. Toate remarcile și rezervele dumneavoastră vor fi considerate ulterior. Vă rog de aceea să mi le transmiteți personal, astăzi și mâine vom uh, lua o decizie cu privire la aceste comentarii. Aș vrea să vă dau răspunsuri directe la fiecare dintre rezervele exprimate. Vă mulțumesc pentru atenție. morning. We're just uh, uh, Restabilim acum sistemul electronic, uh, va dura câteva minute. Domnule Svoboda, aveți cuvântul. Herr Präsident, ich wollte nur Domnule președinte, am vrut doar să spun conform votului uh, actual, ar trebui să avem 789 de membri în acest Parlament. Mi se pare o cifră uh, prea mare, pentru că este imposibil să avem atâția parlamentari. Tu as raison. right, Sir Robert. On Mr. point. În ceea ce privește cererea domnului Svoboda, dacă doriți să mai, uh, dacă mai trebuie să adaug ceva la sfârșitul votului, voi veni cu completări. Domnule Atkins. Just shout. Mr. President. Vă rog. Da, domnule președinte, ideea domnului Svoboda este absolut realistă. Prietenul meu, Malcolm Harbour, a făcut un calcul și dacă au votat mai multe persoane decât cele prezente în sală, atunci 785 sau 789, poate chiar, atunci dacă deci este cazul, acest vot nu se poate aproba. Deci ce trebuie să facem în cazul acesta? Mulțumesc! Și ceea ce trebuie să facem, domnule președinte, și vă rog să transmiteți acest lucru biroului cât de repede, imediat după ce ați plecat de aici, trebuie să mai votăm încă o dată mâine, dacă se poate, fie pe hârtie, fie cu un sistem care funcționează foarte bine și nu ca cel de astăzi. As I said, după cum spuneam, uh, voi reveni cu comentarii în finalul votului. Se pare că există o discrepanță, într-adevăr, pe care a menționat-o domnul dar Voi reveni asupra acestui, acestei probleme. N-ar fi trebuit însă să prolungăm, prelungim atât de mult această problemă. Dacă mai am ceva de zis, voi reveni mai târziu. Haideți să procedăm la vot acum, pentru că va dura o oră. Primul uh, punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Madera cu privire la Fondul European de Ajustare la Globalizare. Înainte să votăm, voi da cuvântul doamnei Barbara Matera. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În contextul crizei economice actuale, una dintre problemele cele mai mari pe care le avem este cea a economiilor uh, dezvoltate și anume șomajul. Această amenințare se ridică la 10% în zona euro. Instituțiile europene și Comisia Europeană în particular au prevăzut în proiectul de buget pentru 2011 mai multe măsuri pentru relansarea economiei, printre altele o sporire a Fondului European de Adaptare la Globalizare. Eu sunt raportoare pentru această temă. Vom vota patru teme foarte importante în ceea ce privește folosirea acestui fond în primul rând, trebuie să se faciliteze procedura de accesare la acest fond pentru a avea răspunsuri mai rapide pentru lucrătorii care sunt afectați de criza economică în întreprinderi și care sunt afectați de delocalizări sau uh, în pericol de delocalizare. Aș apela de aceea la colegii mei pentru a pune la dispoziție aceste fonduri și pentru a promova acest fond în statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Supunem deci la vot uh, cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. S-a adoptat cu 575 pentru, 51 împotrivă și 25 de abțineri. Următorul raport din nou al doamnei Matera, tot prin apel nominal. S-a deschis votul. The vote is... S-a închis votul și se adoptă. Următorul punct, un nou raport al doamnei Matera, tot vot cu apel nominal, se supun la vot acum, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Următorul raport, de asemenea, al doamnei Matera, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc, doamnei Matera. Următorul raport acum al domnului Tremopulos cu privire la transparența politicii regionale și finanțarea acestea. Înainte să dau cuvântul, uh, înainte vreau să dau cuvântul raportului. Domnule Tremopulos, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Motivul pentru care am dorit să redactez acest raport cu privire la transparența în finanțarea regională este faptul că suma persoanelor care pot să primească mm, ajutoare din partea acestui fond ar permite de asemenea, ar justifica o dezbatere la nivel public despre cum se folosesc uh, fondurile europene, care este o dezbatere esențială pentru transparență în Uniunea Europeană. Acest fond mi-a fost acordat de către Comisia pentru Dezvoltare Regională și menține mai multe recomandări care ar trebui să fie reluate în diferitele reglementări pe tema fondurilor structurale, cum ar fi, de exemplu, prezentarea cu privire la informația suplimentară necesară în ceea ce privește lista beneficiarilor sau um, alte regulamente cu privire la parteneriate propunerile mele care ar putea fi concretizate în uh, cadrul programelor de coeziune actuale ar fi, de exemplu, denumit aici și uh, numirea unei comisii pentru um, o prezentare mai detaliată a structurii conținutului și uh, informațiilor care trebuie să comunicate. De asemenea, ar trebui să explicăm mai bine legătura între Inițiativa Europeană pentru Transparență și controlul financiar și controlul contabil. Ar trebui de asemenea să avem o linie mai dură din partea controlorilor financiari și să putem arăta cu degetul ar fi important, să putem arăta cu degetul pe cei care abuzează de aceste fonduri în cazul în care se constată fraudă. Autoritățile locale și regionale trebuie să se implice mai bine, de asemenea și ceilalți parteneri, în toate stadiile de programare ale acestor proiecte din cadrul fondurilor de coeziune. Trebuie însă un acces uh, total la toate documentele care țin de aceste acțiuni. Va trebui de asemenea să avem o orientare mai bună din partea Comisiei în ceea ce privește clauza de parteneriat și aplicarea acesteia la programele respective. Trebuie să îmbunătățim și transparența în finanțarea comunitară în proiectele mari. Doresc să mulțumesc raporturilor din umbră, din celelalte grupuri politice, pentru acest text final pe care am reușit să-l adoptăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Supun atunci la vot acest raport. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc, domnule Tremopoulos. Următorul raport este cel al domnului Kelly cu privire la contribuțiile financiare ale Uniunii Europene la Fondul Internațional pentru Irlanda și dau cuvântul raportorului. Uh, Mulțumesc. Știu că oamenilor nu le place să iei cuvântul în acest moment, dar vreau să vă rog să aveți răbdare, pentru că, în primul rând, acest subiect nu a fost dezbătut deloc și de aceea este important să spunem câte ceva și, în al doilea rând, este important să vedem cât de implicată este Uniunea Europeană în fondul pentru Irlanda. Multe persoane din Irlanda și din afara ei consideră că acest fond a fost uh, creat de Statele Unite. Bineînțeles că Statele Unite au avut un rol foarte important de jucat, așa cum s-a întâmplat și cu Canada, Australia și Noua Zeelandă, dar este important să subliniem că în perioada 2006 până acum Uniunea Europeană a finanțat 57% um, din acest fond și acest lucru nu se știe neapărat. Faptul că n-a existat o dezbatere aici în Parlament pare că am vrut să ținem acest lucru secret, dar am vrea să subliniem faptul că Uniunea Europeană a jucat așadar un rol foarte important la crearea acestui fond și la dialogul și reconcilierea din Irlanda de Nord, care din fericire, deși este un proces uh, fragil, este în continuare un proces de pace. Aș vrea de aceea să mulțumesc astăzi tuturor persoanelor care au contribuit la pace și la ordine în Irlanda. Mai ales aș dori să mă refer acum la partidele extreme, care sunt unele, au fost membre chiar în Parlamentul European uh, în, de mult și în continuare sunt unele, faptul că acum am putut să participăm împreună la crearea unui proces stabil de pace mi se pare foarte important și Uniunea Europeană trebuie să știe că a avut un rol important de jucat în acest sens. Vreau să mulțumesc așadar tuturor celor care au luat riscuri pentru ca să se poată restabili pacea în Irlanda de Nord și sper că această pace să poată continua. Sper de asemenea ca împreună vom putea să votăm pentru această recomandare și mulțumesc tuturor pentru rolul pe care l-au jucat în procesul de pace din țara mea. Mulțumesc! Thank you, Mr. Kelly. We now put that to the... Mulțumesc, domnule Kelly. Supunem acum prin apel nominal la vot acest raport. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc, domnule Kelly. Trecem acum la raportul Marinescu. Da, vă rog, domnule Pseroni. Grazie, președinte. Notat că tra la... Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, constatat că atunci când am votat pentru vicepreședintele Parlamentului, am avut 150 de persoane în plus în sală decât acum. Nu știu dacă s-au dus repede toți la toaletă, dar văd că sunt 150 de persoane mai puține în sală. Trebuie să-i căutăm, poate pe sub bănci. They didn't disappear. Nu cred că au dispărut, spune președintele. Vă vom uh, da o explicație la ceea ce s-a întâmplat uh, la votul pentru Laszlo Tökes, dar uh, în orice caz, nu e intervenție divină la mijloc. Domnul Marinescu, raportul dumneavoastră. A, în ceea ce privește blocul 1, avem un vot pe părți, în două părți și vot cu apel nominal. Prima parte o supun la vot, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis. Se adoptă. Trecem la partea a doua. Acum blocul 1, partea a doua. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă și partea a doua. Trecem acum la amendamentul 82, vot cu, pe părți, în trei părți, toate vot cu apel nominal. S-a deschis votul la prima parte. S-a închis. Se respinge Partea a doua acum, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge partea a treia. Vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Deci, poziția Consiliului este considerată ca aprobată, astfel amendată. Trecem acum, mulțumesc, domnule Marinescu, mulțumesc. Trecem acum la raportul Martin și vom începe cu un bloc de amendamente 62, da? Mă scuzați? Da, Robert. Îmi pare rău să vă enervez, dar uh, văd că este un al patrulea vot cu apel nominal pe listă. Mi se spune că există o nouă versiune a listei de votare care a fost printată, bănuiesc că nu vorbim de aceeași variantă. Am terminat votul la raportul Marinescu. Avem acum 15 amendamente din partea Comisiei AFCO. La raportul Martin, supun la vot acum cine este pentru. Da, domnule Gâneș. Îmi pare rău. Punct de ordine, de regulament. Mulțumesc, domnule președinte. Constat că, contrar președintelui Buzec, dumneavoastră sunteți mai puțin uh, afectat de strabism lateral. Ați putut să mă reperați mai repede. Domnule președinte, un punct de procedură foarte pe scurt. Domnul uh, Martin, raportul domnului Martin, uh, este presupus să rezolve problema de tranziție la tratatul de la Lisabona. Dar, printre textele pe care trebuie să le votăm, există unul care nu are nicio legătură cu tratatul de la Lisabona și care mi se pare chiar contrar principiilor de drept general în Parlamentul European, și anume că deputații neînscriși sunt privați de posibilitatea de a-și desemna ei înșiși reprezentanții. Așadar, dragi colegi, indiferent de opiniile noastre politice, cred că se întâmplă ceva foarte grav aici indiferent care este imparțialitatea președintelui, aș vrea să știu în conformitate cu ce articol dorește ca deputatul neînscris să nu poată să-și numească un reprezentant la conferința președinților. Cred că acest lucru este contrar principiilor generale de drept și contrar jurisprudenței Curții Europene. Iată de ce, domnule președinte, eu consider că acest amendament ar trebui să fie eliminat de pe lista acestor amendamente pe care trebuie să le votăm astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Golniș. Poate vă amintiți că mai multe luni la rând am fost membru neînscris și eu, neafiliat. Știu că părerile mele sunt diferite de ale dumneavoastră, dar sunt absolut de acord că grupul neafiliaților nu este un grup, ci nu va putea și nu va putea fi astfel niciodată, mă scuzați. Așadar, 15 amendamente din partea AFCO le supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1, nu, mă scuzați, 111. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 121. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Avem nevoie de majoritate calificată, trebuie să verificăm. Deci, verificăm amendamentul 121, se deschide verificarea electronică. S-a închis. Se adoptă. Iar acum amendamentul 2. Nu, cade, mă scuzați, acesta cade, spune președintele. Amendamentul 2, cine este pentru? Nu, mă scuzați încă o dată, spune președintele. A căzut, așadar a căzut definitiv. ...96 acum. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 82. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 86. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 117. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 93. cine pentru? Nu cade. Scuzați, spune președintele. 97. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 98. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm, vă rog. Deci verificăm 98. S-a deschis votul. Check. S-a închis votul. Da, o majoritate foarte clară. Se respinge cu 492 împotrivă, 99 cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102 cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 103. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 104. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 108. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Doresc să verificăm și 108. Vă rog să deschis verificarea electronică. S-a închis verificarea. Se adoptă cu 396 la 250. Amendamentul 83. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 84. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 85. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Trecem la 112. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la 62 până la 7, 64 în... Nu, au căzut, mă scuzați. 122. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 105. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 106. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Deci, domnul Martin, da, aveți cuvântul. Sorry, President, I don't want to delay the Mă scuzați, domnul președinte, nu vreau să întârzi votarea, dar înainte să încheiem acest punct, există două aspecte tehnice, pentru că, după cum știți, acest proces a început în noiembrie anul trecut. Trebuie să adăugăm o nouă un nou citat pentru a putea lega votul de noiembrie anul trecut cu cel de acum, și anume având în vedere decizia din 25 noiembrie 2009 cu privire la adaptarea regulilor Parlamentului cu privire la procedurile uh, la trasatul de la Lisabona, ar trebui așadar să adăugăm aici o legătură tehnică care este aceasta și, în al doilea rând, nu putem spune că aceste reguli au intrat în vigoare pe 1 decembrie 2009. Nu putem spune, deci, acest lucru. Cer de aceea să aplicăm regula 201 în paranteză 03 pentru ca să se aplice prima zi a următoarei sesiuni plenare. Mulțumesc! Domnule Martin, foarte mult pentru activitatea dumneavoastră în acest dosar și în altele similare. Trecem acum la următorul raport, raportul Jedreziețca. Este vorba despre trilog și bugetul pentru 2011 și primul amendament pe care îl supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1 și 18 suprem la vot prin vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 20. Pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 10. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 14. Vot pe părți. Trei părți. Pentru prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4 și 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A fost foarte clar, spune președintele. Amendamentul 43 eh, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 17 vot pe părți, două părți. Pentru prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Partea a doua, voturi pentru. Împotrivă. Abțineri, se respinge. 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 46. ce este pentru? Împotrivă. Aici nu a fost foarte clar. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24 deci, pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, dacă doriți, verificăm 25. S-a închis votul. se adoptă cu 253 de voturi. Mă scuzați, spune președintele, se respinge 387 de voturi împotrivă. Mai puțină viteză ar fi mai bună, spune președintele. Bun, 26, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 27 pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Aliniatul 62, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentele 5 și 28, voturi pe părți, două părți și vot cu apel nominal s-a deschis votul pentru prima parte. S-a închis votul. Se respinge. Votăm pentru prima, a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 6 și 29, voturi pe părți, două părți, vot cu apel nominal. S-a deschis votul pentru prima parte. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Iar acum aliniatul 67 la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că s-a respins, dar haideți să verificăm. Deci, aliniatul 67. S-a închis votul. 495 pentru, 157 împotrivă. Deci se adoptă. Amendamentul 7, 500 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bun, haideți să verificăm amendamentul 7, cine este pentru? S-a votul. se adoptă cu o majoritate foarte strânsă. Amendamentul 8, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Bun, verificăm. Verificăm amendamentul 8. Eu aș spune că a fost respins, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. M-am înșelat. Uh, diferență de șapte voturi. Se adoptă cu 326 de voturi. Pentru 319 împotrivă. Îmi cer scuze, spune președintele. Era acum amendamentul 30. Pentru împotrivă. Abțineri se respinge. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 32 pentru Împotrivă. abține, Se respinge. 33. Pentru. Împotrivă. abține, Se respinge. Supun la vot acum propunerea de rezoluție astfel amendată prin vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 571 de voturi pentru, 45 împotrivă. Felicitări raportoare. Subiectul următor, domnul Lang. Raportul domnului Langen privind piețele pentru instrumentele financiare derivate. Supun la vot o serie de paragrafe, de alineate. Îmi cer scuze, trebuie să votăm separat. 33 pentru, Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 34. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 35. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 36. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerentul K. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerentul X. Îmi cer scuze, este o greșeală. Considerentul S. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerentul X. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum votăm rezoluția în ansamblu său pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cu mare majoritate. Felicitări, domnule Langen! Următorul uh, punct este un raport al doamnei Badia Icucet referitor la internetul obiectelor. Aceasta este o ocazie în care ar trebui să vorbească doamna raportor să ne explice ce vrea să spună. Cele trei amendamente ale raportoarei, de la 1 la 3, le votăm împreună. Cine este pentru? Împre- împotrivă? Se adoptă. Și acum uh, supun moțiunea de rezoluție Uh, la vot prin apel nominal. Deschid votul. Votul este închis. Se adoptă cu o mare majoritate. Mulțumesc foarte mult, doamnei raportor. Ajungem acum la votul pe raportul doamnei Sosa Wagner privind uh, guvernarea internetului. Votăm în primul rând alineatul 6 în două părți, deci vot pe părți și prin apel nominal. Deschidem votul pe prima parte. Am închis votul. Se adoptă. A doua parte. Se deschide votul. Se închide votul. Și acesta se adoptă. Trecem acum la alineatul 14, tot prin apel nominal. Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la alineatul 16 în două părți, ambele prin apel nominal. Prima parte, deschidem votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Am deschis votul. S-a închis votul. Și acesta se adoptă. Trecem acum la alineatul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 31 prin apel nominal. Deschidem votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 43. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm acum rezoluția. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mulțumim uh, doamnei Sosa Wagner. Ajungem acum la raportul Winkler referitor la politica comunitară în materie de inovare într-o lume în schimbare. Alineatul 46 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum alineatul 46, de fapt rezoluția, votăm rezoluția. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Mulțumim domnului Winkler. Trecem acum la raportul Cashman referitor la obiectivele de dezvoltare ale mileniului. În primul rând, amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Să verificăm. Am deschis votul pe amendamentul 2. S-a închis votul. Da, era respins cu 6 voturi. Deci 322 uh, la 316. Acum paragraful 7 pe două părți și prin apel nominal. Prima parte. Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum uh, votăm aliniatul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3. Dacă vreți să verificăm, verificăm. Până acum ne-am descurcat foarte bine, ne-am încadrat destul de bine în timp până acum, așa că votăm uh, alineatul 8. Am deschis votul. S-a închis votul. Da, era respins. 368 la 266. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Îmi cer scuze, este prin apel nominal. Dar am greșit eu. Să votăm prin apel nominal. Deschid votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum votăm amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Mie mi se pare că este adoptat, dar să verificăm amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da, s-a adoptat cu 369 la 263. Acum amendament, alineatul 22 în două părți prin apel nominal. Prima parte. Am deschis verificarea prin apel nominal. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Am deschis votul. Îmi cer scuze, nu este prin apel nominal la a doua parte. Cine este pentru a doua parte? Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Alineatul 23. În două părți, ambele prin apel nominal. Prima parte, am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte, se deschide votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Să verificăm. Alineatul 25. Am deschis verificarea. S-a închis votul. S-a adoptat, îmi cer eu scuze. Alineatul 27. Pentru, împotrivă, abțineri. Va trebui să verificăm. Verificăm alineatul 27. Doar o secundă că votăm. S-a închis votul. Alineatul 27 se adoptă. Da, aveți uh, un uh, punct de procedură. Îmi cer scuze. Vreau să spun că nu funcționează consola mea de vot. La ultimele trei voturi nu am putut să particip. Dacă ați putea să trimiteți un tehnician, v-aș fi recunoscătoare. Ajungem acum la alineatul 42, în patru părți fiecare prin apel nominal. Prima parte. De- se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. A doua parte. Se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. A treia parte. Se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. A patra parte. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Acum supun la vot amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Alineatul 47 prin apel nominal se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Acum considerentul E. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Considerentul X. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Verificăm considerentul X. Am deschis votul. Se închide votul. Se adoptă. Acum supunem uh, moțiunea de rezoluție la vot prin apel nominal. Se deschide votul. Și ajungem acum la ultimul vot. Acum am să vă fac o declarație, o să vă fac o declarație referitoare la votarea domnului Tocheș după ultimul vot. Deci îmi cer scuze, am închis votul, am uitat, iertați-mă. Este, se adoptă, domnule Cashman, felicitări, 353 la 206. Îmi cer scuze, ne-am încurcat puțin astăzi. Dar acum uh, punem capăt acestor confuzii. Următorul punct uh, se referă la propunerea de decizie privind constituirea și componența numerică a delegației la Comisia Parlamentară care forum. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum, stimați colegi, uh, cine ar vrea să audă explicațiile referitoare la votul Tökeș? 621 de membri care au votat. Voturi pentru și abțineri. Voturi pentru 334. Abțineri 287. Dar nu au fost socotite ca voturi exprimate. Majoritatea absolută este 168. Domnul Tocheș a obținut 300 33, deci mai mult decât majoritatea absolută de 168. Sistemul de vot electronic este folosit ca o alternativă pentru a evita votul pe hârtie. Uh, votul uh, pe hârtie uh, poate să um, prezinte un număr de voturi de, pentru, deci nu se poate vota împotrivă, așa cum, va, cum vi s-a explicat cei care nu vor să voteze pentru lasă hârtia goală. De aceea îi urez bun venit pastorului Turkish în birou. Deci acestea au fost explicațiile referitoare la vot. Urmează explicațiile de vot. Domnul Lambrinidis dorește să menționeze un punct de procedură. Domnule președinte, aș vrea doar să înțeleg uh, ce